Nous allons reprendre notre séance. O să reluăm ședința. Controlul democratic al programării. Grupul de lucru D. Proiect de rezoluție privind Republica Veterativă a Braziliei a fost un punct, de fapt, care nu se mai discuta în ședință, cum am spus de la început de dimineață. Așa că trecem direct la inițiativa pentru un parteneriat eficient în domeniul dezvoltării, punctul 13 de pe ordinea de zi, dialog structural. Această inițiativă a fost uh, lansat oficial în martie 2010 de domnul Pibals, comisar pentru dezvoltare. E vorba de o inițiativă privind uh, eficiența Uh, ajutorului. Găsirea de modalități pentru a spori eficiența uh, instrumentelor de ajutor uh, pentru toți actorii implicați, Parlamentul, Comisia, Consiliul, membrii ai ONG-urilor, societății civile din țările europene și din țările terțe. Pe 4 iunie a avut loc un seminar la Bamako care este un prim astfel de eveniment regional. Colegul nostru a participat la acest prim seminar regional și dorește să ne informare, informeze privind rezultatele uh, acestui seminar. Apoi domnul Balio de la Comisie ne va prezenta următoarele inițiative, următoarele ședințe de lucru și următoarele seminare regionale. E vorba de un proces de consultare extrem de larg, deci aveți cuvântul 15 minute. Ja, vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că dialogul structurat reprezintă un instrument foarte important pentru a asigura eficacitatea și a îmbunătăți eficacitatea programelor de dezvoltare. Am avut loc un seminar la Bamako și aș dori să vă informez asupra acestuia. Comisia organizează mai multe seminare regionale în cadrul dialogului structurat. Primul a fost în Mali. Dialogul structurat durează un an și are obiectivul de a implica societatea civilă și autoritățile locale pentru ca acestea să activeze mult mai bine în colaborarea privind dezvoltarea cu Uniunea Europeană. Noile modalități de ajutorare au fost importante, ceea ce este sprijinul bugetar și sectorul bugetar. În primele două zile ale seminarului de la Bamako, ne-am preocupat de chestiuni ce țin de societatea civilă și în ultima zi de autoritățile locale. Comisia DEVE a fost de la bun început activă în acest dialog structurat. Colegul meu, Görens, președinte al grupului de lucru D, a fost și el implicat. Acesta a participat la prima întâlnire a dialogului. Secretariatul uh, comisiei noastre a fost și acesta implicat în întregul proces îi mulțumesc în special Valeriei pentru sprijinul acordat. Doresc să subliniez un lucru. Participarea activă a Parlamentului ca, pentru, uh, este extrem de importantă pentru succesul dialogului structurat. Parlamentul European reprezintă unul dintre actorii principali aici și ar putea juca un rol decisiv prin uh, aducerea la masa negocierilor a societății civile, a autorităților locale. Parlamentul European ar putea să reprezinte portavocea societății civile și a autorităților locale. Ar putea să implice societatea, societatea civilă, parlamentele locale și naționale, pentru ca acestea să joace un rol important de supraveghere când vine vorba despre implementarea noilor modalități de ajutorare. Asta, în special când discutăm despre sprijin bugetar și sprijin bugetar sectorial. Documentele de lucru sunt redactate în engleză și aș dori să continui în engleză, dacă mi este permis, pentru că traducerea în germană nu, este, nu mi este foarte la îndemână și există foarte mulți termeni în engleză deja înrădăcinați. Prima parte a seminarului a fost dedicată societății civile. E vorba de a implica organizațiile societății civile și autoritățile uh, locale din țările partenere ale UE în Africa. A fost o ocazie de a uh, întări relațiile uh, nord-nord și sud-sud în ceea ce privește cooperarea organizațiilor societății civile și a autorităților locale. Câteva zeci de astfel de organizații au participat la acest seminar. După părerea mea, a fost un exercițiu extrem de util, un schimb foarte bun de practici uh, între persoane cu experiențe similare. Următoarele teme au fost discutate. Rolul și valoarea adăugată a organizațiilor societății civile și a autorităților locale în cooperarea externă complementaritate și coerență în cadrul agendei ACRA pentru acțiune AAA și, uh, în sfârșit, uh, eficiența mecanismelor uh, de dezvoltare. S-a pus accentul pe rolul părților implementate, crearea de mecanisme pentru întărirea dialogului între delegațiile UE și actorii locali, întărirea parteneriatului între autoritățile locale și organizațiile societății civile din țările partenere și din Europa. Aceste organizații ale societății civile și ale autoritățile locale au fost invitate să schimbe bune practici pentru propășirea bunei guvernanțe în Africa. S-au făcut și recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de finanțare, uh, Uh, apelul la proiecte și identificarea de mecanisme pentru a uh, întări diversitatea participării. Locul și rolul autorităților locale, apoi. Comisia a prezentat un document în acest sens și propria sa viziune. E vorba de întâlnirea uh, Uh, care va avea loc în luna iulie, uh, coorganizată de Comisie și Comitetul Regiunilor, unde se vor întâlni reprezentanții autorităților locale din Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare pentru dialog politic și cooperare în vederea dezvoltării. Următorul eveniment va avea loc apoi în martie 2011. Cooperarea descentralizată și foaia de drum care marchează inițiativele uh, Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea autorităților sau prin autoritățile locale. De asemenea, un bilanț al inițiativelor legate de cooperarea uh, locală uh, și uh, echilibrul între nevoile uh, și competențele pe care le pot avea autoritățile locale în țările UE și în țările partenere. Uh, în sfârșit, reprezentanți ai uh, autorităților locale din trei țări africane au prezentat trei proiecte absolut inovatoare. Ședințele de după masă s-au concentrat pe rolul autorităților locale și pe capacitatea lor, capacitatea lor de a propune parteneriate și politici inovatoare uh, și apoi implementarea acestora. Eu uh, am făcut și câteva recomandări din partea mea, apoi, în primul rând, un proces consultativ uh, care momentan este uh, limitat și o mai mare atenție a implementării și procesului de evaluare a proiectelor implementate la nivel uh, local. De asemenea, nevoia unui dialog coerent și eficace care să antreneze autoritățile locale și organizațiile societății civile. Apoi, o altă uh, prioritate dezvoltarea și construirea capacităților uh, organizațiilor societății civile. De asemenea, schimbul de experiențe între țările în curs de dezvoltare privind proiectele de dezvoltare a capacităților. Acesta încă lasă de dorit. În al patrulea rând, autoritățile locale trebuie să se coordoneze mai bine uh, să coordoneze mai bine acțiunile lor interne cu inițiativele externe și de aceea uh, e nevoie de un dialog mai aprofundat cu actori externi, cum ar fi Parlamentul European. De asemenea, uh, ar fi bine ca autoritățile locale să intensifice dialogul între ele în vederea uh, promovării politicii de dezvoltare. dezvoltare. Apoi, sprijin pentru descentralizare, care trebuie să fie oferit atât la nivel național, cât și eh, la nivel uh, local, în ceea ce privește infrastructurile, asistența juridică și așa mai departe. În ceea ce privește modalitățile, organizațiile societății civile au cerut o mai mare diversitate a prezenței acestor organizații. De aceea este nevoie de mecanisme de finanțare mai inovatoare. Țările partenere organizațiile societății civile din aceste țări au uh, spus că au nevoie de inițiative special țintite pentru uh, organizațiile deci, societății civile. Nevoia de asemenea a unui dialog structurat, inițiativa noastră și de aceea Parlamentul nostru, subliniez, trebuie să fie implicat în toate fazele acestui proces. Avem deci uh, întâlniri în Bruxelles și seminare seminarii regionale. Vă invit pe toți să participați la următoarele sesiuni din Bruxelles pe 12 iulie. În sfârșit, cum avem deja deja în Europa platforme europene ale ONG-urilor, aș dori să îi invit pe toți cei interesați și implicați în dialogul structurat să vină și să vorbească și să intensifice dialogul, inclusiv în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnule Baliu, aveți cuvântul. 10 minute. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Noizer, pentru raportul dumneavoastră. Ne-ați spus ce s-a întâmplat la Bamako. Cred că sunt o serie de aspecte foarte interesante, concluzii, comentarii pe care, bineînțeles, trebuie să le luăm uh, în considerare. În câteva minute, dacă îmi permiteți, o să vă spun uh, câte ceva despre ce dorește Comisia. Comisia a intrat într-un proces uh, structural um, destul de lung, care durează sau va dura un an dar este vorba de un program de lucru destul de ambițios. La sfârșitul acestui proces și odată cu seminarul final de la Budapesta, sub președinția maghiară în luna mai 2011, în acel moment vom putea să tragem linie și să uh, facem un bilanț al tuturor uh, inițiativelor și al acestui dialog. Nu e prima dată când Comisia face un astfel de exercițiu. Am avut experiența procesului de la Palermo. Acolo era vorba de dialogul cu ONG-urile europene pentru punerea pe picioare a unui instrument de cofinanțare a ONG-urilor. Înainte de regulamentul prezent, poate vă amintiți, finanțarea pentru ONG-uri era Uh, um, realizată exclusiv prin intermediul ONG-urilor uh, europene. Însă, regulamentele de profil au permis uh, deschiderea participării la aceste inițiative pentru alți actori Uh, nestatali și e vorba până la urmă de aceste organizații ale societății civile. Despre asta vorbim acum. Nu dorim să amestecăm nivelul, să zicem, statal uh, cu cele ale inițiativelor altele decât cele duse sau propuse de stat. Iată o dinamică pe care noi ne-o dorim. Vrem să vedem modul în care toți actorii și toate păturile societății pot să participe într-adevăr și să contribuie la dezvoltare. Acesta este aspectul cel mai pozitiv. Este adevărat că Comisia, înainte de a intra în acest proces, uh, a fost cumva împinsă uh, din urmă, uh, chiar de către Parlamentul European. Vă amintiți poate o ședință comună în luna noiembrie cu domnul Richel Uh, care a venit să vă prezinte comentariile Comisiei privind uh, raportul Curții de Conturi, care discuta finanțarea actorilor nestatali și folosirea acestor circuite financiare pentru uh, finanțarea ajutorului pentru dezvoltare. Una dintre concluziile din acel moment era că, într-adevăr, Comisia are o mare experiență în lucru cu aceste organizații, însă la acea vreme era vorba de activități uh, ad hoc, pentru că ele aveau uh, uh, loc în cadrul dialogului și consultărilor. Însă și tot timpul era vorba de a prescrie comisiei ce trebuie să facă și cum să facă pentru a eficientiza uh, activitatea comisiei, cum să organizeze comisia mai bine apelul la proiecte și cum să financeze mai bine toate aceste ajutoare pentru dezvoltare. Însă, multe platforme ale ONG-urilor europene au simțit nevoia unui dialog care să meargă dincolo de simple discuții tehnice și să arate mai bine care este rolul fiecăruia în cadrul acestui dialog. Deci, dialogul structurat care are ca menire uh, un dialog între uh, actorii uh, vizați în vederea eficienței eficient, unui dialog uh, eficient și util. Și cred că și când vine vorba de tema dezvoltării, și aici trebuie să ne îngrijim ca aceste proiecte să fie într-adevăr eficiente și utile. Se fac multe lucruri uh, extraordinare, uh, dar nu putem să spunem că într-adevăr Um, de, inițiativele noastre de dezvoltare au dus într-adevăr la îmbogățirea uh, vreunei țări sau alteia sau a ieș, la ieșirea din sărăcie. Deci, iată, acum se pune problema cum să ne îmbunătățim într-adevăr activitatea. O altă discuție foarte importantă care are loc și care va continua în dialogul structurat este uh, legată de implicarea uh, organizațiilor societății civile din țările eh, partenere. Multă vreme Comisia a dialogat în principal cu uh, organizațiile societății civile din Uniunea Europeană și cu platformele noastre uh, din nord, deci din Uniunea Europeană. Ideea este de a deschide și sudul unor astfel de inițiative și să ascultăm mai bine care sunt propriile lor nevoi și doleanțe. Iată de ce noul proces, în forma sa actuală, uh, are în componență dialoguri atât la Bruxelles, uh, lucrări realizate sau coordonate de comisie în cooperare cu organizația societății civile și cu autoritățile locale și apoi avem și o componentă seminarii regionale. E vorba de patru astfel de seminarii, unul pentru fiecare continent. Uh, am fost în Bamako, în Africa, vom merge la Asunción, în Paraguay, pe 4 septembrie. Acolo, 15-16 țări uh, vor participa la acest eveniment. Apoi avem seminarul din Asia din luna noiembrie și aici uh, vreo 15 țări din regiune vor participa și acolo va exista și un seminar complementar privind vecinătatea. Aceste inițiative regionale se completează cu seminarile, după cum spuneam, de la Bruxelles. Această noutate este foarte interesantă pentru că, de fapt, în momentul în care se întâlnesc uh, delegațiile în seminarul regional, se și trimit, se și desemnează delegați pentru întâlnirile ulterioare la Bruxelles. Astfel că la Bamako am avut patru reprezentanți ai ONG-urilor, un reprezentant uh, al sindicatelor și trei reprezentanți ai autorităților locale care au fost desemnați pentru a veni apoi la Bruxelles. Sau, deci ei vor veni pe măsură ce se vor desfășura activitățile uh, la Bruxelles și până la urmă ne dorim ca până la sfârșitul acestui proces să există un dialog într-adevăr echilibrat între diferitele părți. Pentru noi este foarte important ca Parlamentul să continue să sprijine acest proces și să participe cât se poate de activ. Nu e vorba de un proces de negociere, ci un dialog pe care îl purtăm între noi. Și noi la comisie am făcut un pariu, practic. Am primit, deci, o serie de informații și am inițiat un dialog cu toți actorii. Ne dorim ca, până la urmă, fiecare în sunul propriei organizații unde activează ONG sau autorității locale, uh, membrii ai Comisiei Consiliului, deci fiecare la locul său și prin dialog cu noile cunoștințe dobândite, cu noile informații, să poată să contribuie uh, în mod foarte clar cu propuneri concrete privind noile modalități de lucru și de conlucrare cu societatea civilă. Ultimul aspect. Mă refer aici la Uh, cooperare externă, nu mă refer aici deci la componenta tematică, ci la modul în care lucrăm într-adevăr cu societatea civilă în programele noastre externe. ONG-urile noastre, dar mai ales, aș spune, cele din Sud. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Văd că Nimeni nu a cerut uh, cuvântul. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Îmi imaginez că solicitările ONG-urilor sunt uh, superioare liniei bugetare de care dispunem. Cum decideți alocarea de fonduri către un anumit ONG în detrimentul altuia, de exemplu? Da, cred că este important să arătăm că în fiecare an Comisia tranzitează aproximativ un miliard de euro prin intermediul organizațiilor societății civile, ceea ce reprezintă între 10 și 13% în medie din bugetul european, care așadar este uh, transferat prin intermediul ONG-urilor. În mod general, acest, uh, acești bani sunt alocați prin intermediul unor apeluri de uh, proiecte. Uh, avem așadar uh, o regulă pe care o aplicăm și se face analiza relevanței proiectului, valorii proiectului și apoi a aspectelor financiare. Problema cu care ne prezentăm astăzi, cu care ne confruntăm astăzi, îmi cer scuze, este că suntem un pic victimele succesului de care s-a bucurat această abordare și pentru fiecare apel de oferte primim mii de propuneri. Fie că e vorba de propuneri trimise Bruselului sau delegației. Uh, numai 5% din aceste uh, proiecte sunt finanțate, dar tot procesul implică un volum de lucru imens, atât la Bruxelles cât și în uh, delegațiile noastre. Iată în prezent un subiect al discuțiilor pe care le conducem împreună cu organizațiile societății civile pentru a vedea în ce măsură putem organiza un sistem mai eficient. Poate că Uh, este într-adevăr singurul sistem care permite tuturor proiectelor să aibă o șansă. Doamna președintă, mulțumesc. Domnul Deva dori să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat ceea ce spunea reprezentantul comisiei și înțeleg că trebuie să fie procesate foarte multe propuneri. Câte ore pe om sunt petrecute la analizarea și procesarea acestor propuneri de proiecte și câte ore pe om sunt uh, petrecute pentru uh, monitorizarea propunerilor care sunt uh, finanțate. Domnul Balio, cred că foarte mult timp foarte mult timp pentru procesarea dosarelor și foarte puțin timp pentru monitorizarea lor. Cred că Problema este legată de regulile din uh, regulamentele financiare. Apelul de, la oferte, deci aceste licitații de proiecte, sunt de fapt sistemul general aplicat. Sigur că există și alte alternative posibile, dar acestea trebuie să fie numai excepționale. În termeni de volum de muncă și de timp de lucru, sigur că nu pot să vă dau o informație, în acest sens, dar trebuie să știți că începem cu o notă de concept, apoi trecem la propunerea completă, apoi se reunesc uh, comisiile de evaluare, experții externi și contribuie la evaluare și colegii din uh, celelalte servicii externe, din delegații și în final se ajunge la decizia de finanțare sau nu. Într-adevăr, ar fi interesant să calculăm câte ore de lucru sunt petrecute în acest proces. Probabil că nu este foarte greu să facem aceste calcule, dar sigur că cifrele sunt variabile de la o licitație de proiecte la alta. Domnul Deva, puteți uh, să ne aduceți acest răspuns cândva în viitor, când veți reveni în fața comisiei noastre? Sau trebuie să adresăm o întrebare în plen pentru ca chiar comisarul să răspundă? Nu cred că am nicio problemă să răspund la această întrebare, fie într-o reuniune ulterioară, fie printr-o notă scrisă. Asta decideți dumneavoastră. Doamna președinte, domnule Noizer, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. La final, încă o informație. Ieri, la un punct de pe ordinea pe zi, de pe ordinea de zi, am discutat despre monitorizarea bugetară. Și la acel moment am decis că trebuie să fim atenți uh, cu respectarea drepturilor, prerogativelor în țările în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să fie întărite prin uh, diverse mecanisme. De exemplu, să punem Curtea de Conturi să facă o monitorizare, un audit. Și s-a pus întrebarea ce facem dacă un guvern este corupt. Ei bine, uh, avem Parlamentul care trebuie contro să controleze guvernul și ce facem în momentul în care și Parlamentul este corupt, lucru care se întâmplă relativ des, e bine, atunci intervine societatea civilă care, dacă este puternică, poate să activeze și, uh, desigur, și autoritățile locale pot să intervină în acest sens. Așadar, cred că aici avem un motiv pentru care uh, societatea civilă din Sud trebuie să fie întărită și autoritățile locale de asemenea. Aș avea încă o rugăminte. Ar fi foarte bine dacă ar lua parte mai mulți parlamentari la acest dialog structurat pentru ca influența exercitată din partea noastră să fie una mult mai clară. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm acum punctul 14 de pe ordinea de zi aviz privind propunerea Consiliului legată de încheierea unui parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și insulele Salomon. Domnul Deva este raportor pe baza mandatului acordat uh, Comisiei de către Consiliu un acord a fost negociat și semnat uh, împreună cu insulele Salomon. Este vorba despre un, actor de partener, un acord îmi scuze, de parteneriat pe trei ani în sectorul pescuitului ceea ce dă posibilitatea Uniunii Europene să aibă activități de pescuit în aceste insule. Obiectivul ar fi întărirea cooperării între Uniunea Europeană și insulele Salomon și promovarea unui cadru de parteneriat care să permită dezvoltarea unei politici durabile de pescuit, și exploatarea în mod durabil a resurselor uh, acvaculturii din uh, zonă în interesul celor două părți. Comisia Pescuit este competentă pentru un aviz în cadrul procedurii de aprobare. Calendarul Comisiei prevede un vot pe 30 august. Deci, um, avizul nostru trebuie să fie uh, Uh, votat în reuniunea din 12-13 iulie astăzi. Uh, vom proceda la un prim schimb de opinii cu domnul Deva, care este raportor. Domnule Deva, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, este, suntem destul de departe pentru a merge la pescuit, dar oricum, iată, să ne aflăm pe drumul cel bun. Acordul privind pescuitul între Uniunea Europeană cu și insulele Salomon a expirat anul trecut în octombrie și noul acord este valabil uh, din octombrie 2009 până în 2012. Uh, Parlamentul poate să-și exprime consimțământul sau refuzul de a-și exprima consimțământul în baza articolului 43 și 218 a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru prima dată, în baza acestora, Parlamentul are mai multă forță în domeniul pescuitului. Să nu uităm că acordul poate fi aplicat provizoriu până când uh, Parlamentul își exprimă consimțământul. Consimțământul va trebui să fie votat în special în Comisia PEș uh, și uh, noi ne vom exprima acordul până la finele lunii august. Posibilitatea de a refuza consimțământul trebuie legată de următoarele condiții. 1 transparența procedurii de a identifica captura totală permisă, mecanismul privind problema corupției, care poate să fie problematic în acea țară și insulele Salomon sunt privite ca fiind cele mai corupte, printre cele mai corupte din lume. 3. Răspunderea guvernului local care trebuie să garanteze Um, respectarea, respectarea situației și condițiilor pescarilor din uh, zonă. Și permiteți-mi să intervin puțin pe marginea acestui subiect, pentru că este de-a dreptul uimitor ce se întâmplă. De exemplu, am convenit uh, asupra capturii totale privind peștele ton. Discutăm despre 4.000 de tone. Dar acest fapt nu uh, limitează capacitatea de pescuit. Mie mi se pare așadar că pentru această sumă, una europeană plătește 65 de euro per tonă. Incredibil! Deci dacă ei pescuiesc mai mult de 4.000 de tone, uh, pur și simplu plătim mai mult. Ei vin așadar și ne spun că în baza acordului o să prindă 4.000 de tone și dacă pescuiesc cumva din întâmplare mai mult, atunci ne anunță ei pe noi. Așadar, ei habar nu au cât pescuiesc, dragii mei, dacă pescuiesc 4.000 de tone, 8.000 sau 10.000 de tone. Ei pur și simplu se bazează pe faptul că uh, avem încredere în ei și la sfârșit noi uh, să venim să spunem că da, uh, dacă am pescuit atât, vă plătim atât, dar mai târziu. Vă imaginați o astfel de situație în Europa? Este incredibil. Dar iată care este problema. Dacă Uniunea Europeană pescuiește mai mult decât dublu, atunci plătești pentru exces mai târziu. Să zicem că noi pescuim 9.000 de tone. Atunci ei ne plătesc 8.000 de tone în același an, dar pentru acea 1.000 de tone rămasă uh, trebuie să așteptăm, uh, să, să așteptăm încă un, până la anul, până când vom primi banii. Deci nu uh, mă întrebați care este logica în spatele acestui considerent. Ideea care este că nu există o raportare, nu există o verificare, o monitorizare a pescuitului, nimeni nu merge să verifice ce fac pescarii. Și pescarii noștri trebuie să spună, iată, am pescuit cu atât mai mult, la revedere și am plecat. Deci, cred că este cam uh, inechitabil această atitudine a insulelor Salomon. Doamna președinte va merge astăzi la audiere și va susține cauza noastră. Așadar, sau uh, deci, s-a decis asupra unor condiții standard, condiții minime de standard, astfel încât Um, să fie respectate situația pescarilor care merg să pescuiască acolo. Dacă sunt respectate aceste standarde, rămâne cu semn de întrebare. Așadar, discutăm despre o țară care se situează foarte sus pe scara corupției, și anume la 180, și aș dori să știu cine face certificările în domeniul pescuitului, o autoritate statală, o autoritate independentă sau uh, o persoană care mituiește pe cineva, spune că atâta este captura și a plecat. Vreau să știu câți din banii plătiți guvernului sunt alocați pentru atingerea obiectivelor mileniului în cele mai sărace regiune, regiuni din Salomon, inclusiv uh, cele care trăiesc din uh, pescuit, astfel încât să se asigure uh, pregătirea acest, pescarilor durabilitatea și așa mai departe. Deci când navele noastre mari se îndreaptă acolo, lucru care s-a întâmpl întâmplă des și lucru care s-a întâmplat și în Senegal și au fost probleme, uh, Trebuie să vedem exact ce se întâmplă, pentru că, după cum am spus deja, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește abordarea și în ceea ce privește respectarea condițiilor privind raportarea. Să vedem uh, dacă ne dăm sau nu consimțământul, dacă primim uh, condiții optime, transparență, răspundere, Bine, dar dacă nu, atunci ar trebui să nu ne exprimăm consimțământul și aici se duce lupta cu Comisia de Pescuit, luptă ce trebuie purtată de președinta noastră. Mulțumesc. Eh, Doamna Keller are cuvântul. Da, este într-adevăr foarte interesant acest acord. Fiind vegetariană, nu știu exact care este prețul, dar vreau să știu cei 65 de euro pentru ton, o specie deja pe care de dispariție, este un preț normal? Dacă nu, aș vrea să știu care este acesta. De asemenea, aș dori să mai știu un lucru. Ați spus că veți uh, prezenta condiții pentru acordul exprimat față de această înțelegere. Dar uh, acordul acesta este deja în derulare și dacă ne dăm consimțământul abia după aceea, mai există posibilitatea de a schimba acest acord și de a respecta cerințele impuse de noi? Deci există o astfel de posibilitate? Pentru că în alte domenii putem doar să spunem da sau nu și de cele mai multe ori este bine să spunem din start nu. Așadar, întrebarea mea este legată odată de preț și de schimbări, dacă sunt posibile sau nu. Să răspund eu acum, doamnă președinte? Bine. Suma plătită de noi pentru 4.000 de tone de ton este, două, ă, este de 260.000 de euro. Cred că un kilogram de ton la magazinul din colț este de 35 de euro per kilogram. Sigur, acel pește poate să provine din insulele Salomon sau nu. Dar 1000 de kilograme sunt 35.000 de euro aici și noi oferim uh, insulelor Salomon 65.000 de euro. Deci ce spuneți de această diferență? Cred că discutăm despre exploatare la nivelul cel mai grotesc. Plătim aici 35 de euro per kilogram, pentru că am verificat, așadar 35.000 de euro pentru 1000 de tone, asta plătește consumatorul aici, și noi le dăm acestor indivizi 65 de euro per tonă. Incredibil! Așadar, trebuie să analizăm, desigur, și această chestiune. Prin amendamentele noastre putem să spunem da sau nu, dar trebuie să venim cu argumente valide pentru a spune nu. Și acum o să-mi dau seama, vreau să încerc să-mi dau seama care sunt acestea. Mr. Um, Arsenis, you asked for the floor? Domnul Arsenis, ați dorit să luați cuvântul. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârziere. Sigur, discutăm uh, despre un acord specific în domeniul pescuitelor pentru insulele Salomon. Am discutat în, acest, uh, în această comisie foarte mult despre principiile, principiile FPA. Aici discutăm despre lipsa coerenței la nivel politic. ar trebui să vedem cum anume putem să, uh, să oferim uh, finanțare pentru flota noastră, pentru navele noastre, dar totodată ar trebui să vedem cum anume putem asigura consistența politicii noastre în domeniul acordurilor privind pescuitul. Este foarte clar că aici avem părți îmbunătățite ale acordului prin comparație cu ceea ce a fost în trecut, dar situația rămâne problematică. Uh, în ceea ce privește uh, pescuitul legal, există anumite prevederi, dar nu putem reglementa nimic concret, pentru că nu știm exact ce se întâmplă cu navele noastre în momentul în care pescuiesc în regiuni atât de îndepărtate. Discutăm așadar despre un acord care este în vigoare din octombrie 2009 deja și trebuie să aprobăm practic ceva care este deja pe rol. Din câte am înțeles eu, Comisia pentru Bugete a fost reticentă pe acest subiect și și-a prezentat avizul în acest sens. În opinia mea, este necesară o nouă abordare a acordurilor pentru pescuit. Avem acordurile privind uh, situația Uniunii Europene cu țările care importă sau exportă din și în Uniunea Europeană. În acest caz, avem o cooperare între comisiile pentru comisiile uh, ENVI uh, și uh, Comisia Comer- pentru Comerț. Există măsuri prevăzute pentru transparență și participarea societății civile. Aici, în cadrul acordurilor privind pescuitul, avem prevăzută negocierea directă cu statul, însă fără transparență, fără consultarea populației locale. De asemenea, ne dorim cu toții să ne asigurăm că drepturile pescarilor europeni sunt respectate. Deci, este necesară o discuție pe subiectul gestionării acordurilor de pescuit și ar trebui să profităm de această posibilitate și să purtăm această dezbatere. Mulțumesc, spune președinta. Cred că reprezentatul comisiei nu este aici. Doamna Keller dorește încă o dată să ia cuvântul. Încă o întrebare la obiect. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul meu. Pentru a clarifica, intervin încă o dată. Deci a spus că dacă este depășită capacitatea de 4.000 de tone, dacă pescarii noștri pescuiesc mai mult, plătesc mai mult. Plătesc aceeași sumă sau uh, pur și simplu primesc mai mulți bani per tonă. Mulțumesc. Pay the same. Uh... Da, spune domnul Deva. Aveți dreptate, însă mai târziu. Dacă, dacă uh, prind de două ori cât trebuie să prindă, sunt plătiți Uh, dar ulterior. Dar problema este că nu știm cât uh, pește este prins la urma urmei. Bun, zice doamna președinte, domnule Deva, puteți să trageți concluziile, cum comisia nu e prezentă? Aveți cuvântul, vă rog. Tot ce pot să spun este că sunt complet șocat de ce se întâmplă spunem că ne pasă de săraci, de sărăcie. Mulți săraci uh, lucrează în domeniul pescuitului, în industria pescuitului și mulți pescari uh, nu vor profita absolut deloc de pe urma acordurilor acestora. Deci, cum putem să legăm uh, uh sprijinul adus comunității pescarilor Uh, cu politicile de dezvoltare. E vorba de niște mii, sute de mii de, de euro care nu știu dacă vor ajunge până la urmă la acești uh, pescari, pentru că mulți bani merg la guvernele țărilor și nu la pescari. Deci această afacere uh, a pescuitului trebuie să fie abordată și din punct de vedere al dezvoltării. Și urez mult succes doamnei Jolie în bătălia pe care va trebui să o ducă împreună sau împotriva Comitetului sau Comisiei PEș. Mulțumesc, domnule Deva. O să vă dau datele următoarelor ședințe la Bruxelles, 12 iulie, de la ora 15 la ora 18.30 și următoarea Întâlnirea Apoi, marți, 13 iulie, de la 9 la 18.30. Vă reamintesc că această după masă are loc o audiere comună uh, împreună deci cu Comisia PEș privind reforma politicii uh, în domeniul pescuitului în uh, sala de ședință PHS 5B001 și sperăm că veți fi prezenți și foarte numeroși la această audiere. Pe curând, la revedere!